dezbatere, votul va avea loc uh, miercuri la ora 12. Și acum trecem la intervențiile cu durata de un minut. Are cuvântul doamna Scridelevska, numele PP. Îmi cer scuze pentru modul în care v-am pronunțat numele, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte remunerarea egală a bărbaților și a femeilor pentru muncă egală. Acesta este unul din elementele esențiale pentru combaterea discriminării. Trebuie uh, ca bărbații și femeile să fie egali pe piața de muncă. Acest principiu a fost înscris încă, încă din tratatul de la Roma și am uh, desfășurat uh, diferite lupte împotriva acestui fenomen, însă diferențele sunt foarte mari la nivel european. Diferența este de 16,5% în medie, ceea ce arată că nu există o soluție minune. Toate statele doresc să spun că doresc să combată acest fenomen, dar mai sunt multe de făcut. Trebuie să sporim presiunea asupra statelor membre pentru ca ă, politicile lor să fie mai eficiente. Trebuie să urmăm ă, cele mai bune practici și sper ca până în 2013 Comisia Europeană să poată să explice această aplicare proastă a propriilor noastre dispoziții privind remunerarea egală între bărbați și femei. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea vorbitoare este doamna Viera. Muchas gracias, presidente. En este primer plenario. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este prima plenară după Ziua Internațională a Femeii și aș dori să subliniez că în programul cadru de cercetare și inovare avem pentru prima dată un articol pe egalitatea de gen și ar trebui să fim foarte fericiți că se întâmplă asta, fiindcă trebuie să progresăm și să dăm curs programului Orizont 2020. Avem uh, niște măsuri care vor uh, Uh, face ca situația să se schimbe, fiindcă la ora actuală doar 40% din uh, staful din cercetare este format uh, din femei și doar 18% din academicieni sunt reprezentați de femei. Ca europeni e foarte important să stabilim egalitatea de gen și să implicăm tot capitalul uman pe care îl avem. Uh, e nevoie de paritate în echipă, de dragul productivității și a echității. Fără această egalitate nu vom avea eficiența de care avem nevoie și nu vom putea progresa către o, societate inovatoare, mai sigură și mai inclusivă. Vreau să spun că participarea totală și deplină a femeilor în domeniul științei și tehnologiei va fi un pas important în atingerea unui obiectiv principal din strategia Europa 2020, îmbunătățind în eficiența și excelența tuturor programelor de cercetare. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul uh, doamna Ana Miranda. Este de la grupul Verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc despre o situație foarte delicată din Galicia. Așteptăm uh, un ajutor pentru uh, activitatea noastră noastră de mm, construcții navale. Șantierul naval uh, de acolo reprezintă 5% din uh, din produsul brut al uh, regiunii noastre și o parte foarte importantă din punct de vedere al angajărilor deja de 9 luni uh, ne confruntăm cu o situație de pierderi masive de locuri de muncă pentru că nu au mai existat contracte de uh, construcții navale, ceea ce înseamnă o pierdere de o mie de locuri de muncă directe. Uh, acest sector se află așadar într-o situație foarte dificilă dacă vom continua să așteptăm un ajutor, uh, va exista un impact negativ asupra situației economice și asupra situației ocupării din această regiune. De aceea cer Parlamentului să uh, solicite Comisiei Europene să uh, aibă o reacție cât mai rapidă în regim de urgență pentru a se găsi o soluție satisfăcătoare pentru această situație. Domnul Nutal acum, spune domnul președinte. Thank you. Uh, Mr. President... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia intenționează să impună o nouă uh, dimensiune a o nouă dispoziție privind uh, dimensiunile ca, vehiculelor grele și foarte grele. Va fi o problemă pentru Regatul Unit pentru că uh, până la urmă guvernele vor ceda din motive de concurență și nu vor mai evalua impactul asupra siguranței, a aglomerării și a poluării. S-a considerat în 2009 că mega camioanele, vehiculele foarte grele, sunt mai periculoase decât vehiculele grele standard. Interpretarea Comisiei va deveni standard, standard minim, deci camioanele vor putea să devină și mai mari de 25 de metri, ceea ce va influența uh, Um, situația contribuabilului. De exemplu, în Regatul Unit, multe poduri vor trebui să fie consolidate pentru a face față acestor vehicule foarte grele. E vorba de decizii unilaterale luate de comisie fără să consulte pe nimeni și vor influența uh, multe întreprinderi din Regatul Unit. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Tusas. Mulțumesc. Nu cred că ținem cont de nevoia populară uh, în acest domeniu. În ceea ce privește noul var de migrație către uh, Grecia, să nu uităm că situația șomajului din Grecia este foarte gravă. 23% șomaj, mai bine de un milion de oameni nu au un loc de muncă și din cauza situației economice lucrurile sunt și mai grave acum. În același timp, uh, guvernul taie și mai mult salariile și pensiile. 33% din tineri uh, au, uh, și-au pierdut uh, salariile, uh, au avut loc uh, reduceri cu 22% a pentru copii, fapt care defavorizează tinerii și clasele inferioare și uh, face ca oamenii să își dorească să plece din țara mea doar pentru a supraviețui. Pleacă în alte țări europene, pleacă pe alte continente. Am văzut că au salarii care nu le permit uh, nici măcar să trăiască la limita subzistenței. Pleacă din Grecia fiindcă sunt epuizați din cauza sărăciei și a șomajului și din acest uh, motiv avem nevoie de o nouă formă de organizare de sprijin a lucrătorilor ca să-i ajute să iasă din acest impas. Mulțumesc. Are cuvântul Corneliu Vadim Tudor. Doamnelor și domnilor,

Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Crisogelos. Πριν από λίγη ώρα συζητήσαμε εδώ για την έκθεση. Mulțumesc. Recent am dezbătut un raport uh, despre egalitatea de gen. Vreau să vă spun că în decursul acestei dezbateri de aici discutam despre îmbunătățirea situației femeii, dar mie mi se pare că în Grecia lucrurile merg pe dos, merg într-o direcție total opusă. Noi ne dezicem acum de aceste obiective stipulate astăzi în plenară. Avem uh, măsuri de austeritate și reduceri uh, de locuri de muncă care afectează vizibil femeile. Ele sunt cele mai afectate, fiindcă iată, sunt primele care suferă din uh, cauza crizei. Oricum, uh, am constatat niște scăderi salariale în Grecia care uh, afectează femeile în mod vizibil, fiindcă acestea din capul locului erau plătite cu 20% mai puțin. Criza din Grecia a luat amploare și mă tem că Mm, va trebui să venim acum cu măsuri de contracarare um, pentru a evita o agravare a acesteia. Avem nevoie de măsuri sociale specifice implementate în plan politic. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum Ines Zuber. Obrigada, Sr. Presidente. O acordo assinado entre o FMI e o... Mulțumesc, domnule președinte. contactele între Troica și FMI uh, au condus la o poziție care vine împotriva intereselor lucrătorilor din Portugalia. Trăim cu toții o situație de recesiune economică și totuși, um, chiar dacă au fost pierdute 57 de uh, mii de locuri de, de muncă și 40 de mii de întreprinderi au dispărut, uh, Portugalia continuă să se zbată, iar o mare parte din populația sa a atins pragul sărăciei. Um, această situație deosebit de gravă îi afectează pe lucrători, îi uh, aduce în uh, șomaj, uh, iar criza vizează toate sectoarele. Este afectată bogăția colectivă a țării, de asemenea fost afectat, au fost afectate foarte mult și serviciile de sănătate. Cu siguranță aceste uh, probleme vor avea și o incidență asupra ratei de mortalitate și în acest timp guvernul și Partidul Socialist continuă să își aplice măsurile. Însă în Portugalia avem nevoie de un sprijin și de o reorientare a politicilor. Trebuie să întreprindem o adevărată reformă fiscală pentru o mai bună repartizare a veniturilor. Mulțumesc! Are cuvântul Nuno Melor. Eh, domnule președinte. Portugalia traversează o perioadă de secetă foarte puternică. 30% din teritoriu eh, este afectat de secetă gravă și 30% de secetă extrem de gravă. Este o problemă pentru uh, creșterea de animale, pentru agricultură, cresc prețurile la furaje și avem și o problemă de energie. Așadar, trecem printr-o criză foarte gravă și este foarte mare păcat că Europa nu îi ajută pe agricultorii din țara noastră. Ar trebui ca instituțiile europene să ia uh, cunoștință să ia la cunoștință efectele de încălzire climatică care afectează statele din sud, printre care și Portugalia, și să se creeze mecanisme fice. Mulțumesc. Domnul Ianiez. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ieri am uh, aniversat cel mai um, mare terorist atac din Spania. 1800 de oameni au fost răniți, 200 de oameni au murit, sute de familii au fost afectate în urmă cu 8 ani. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în prima zi când atacul a avut loc. Unii oameni au fost aduși în fața instanței și au fost chiar închiși, dar în continuare planează dubii asupra vinovaților, mai ales că atacurile de pe 11 septembrie din uh, uh, Londra au fost și ele anchetate într-o manieră similară. Trebuie să ținem cont de situația victimelor uh, Există o victimă care și-a pierdut fiul de 27 de ani în acest atac terorist și în continuare, uh, iată, caută dreptatea și cred că ar fi bine să o onorăm astăzi aici. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Restructurarea datoriilor Greciei cu cel mai mare schimb în obligații naționale a avut loc. Însă este numai o simplă pauză în care Grecia își poate recapăta răsuflarea înainte să uh, se confrunte din nou uh, cu uh, sacrificii drastice. Economia Greciei uh, trece printr-o recesiune fără sfârșit, uh, se confruntă cu o creștere a șomajului, cu o închidere a întreprinderilor private și Grecia are nevoie disperată de o oază, o oază fază de dezvoltare. Însă trăim în prezent uh, o perioadă de austeritate care nu se mai, sfâr, uh, nu se mai uh, sfârșește. Avem nevoie de o nouă paradigmă a creșterii, avem nevoie de noi idei, avem nevoie de idei bune. Și Partidul meu s-a implicat în această căutare uh, de uh, idei uh, și împreună cu Parlamentul European. Mulțumesc! Domnul Cușceriu. Domnul președinte, ne refer la viz. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la nota 2000 din 2012 din monitorul oficial în care Comisia a ă, analizat ajutorul de stat oferit Air Malta. Air Malta va face ă, își va reduce capacitatea cu 20%, ceea ce poate duce la o scădere a fluxului turistic, ceea ce va dăuna ă, industriei respective din Malta. Lucrătorii și familiile lor sunt foarte preocupați pentru că turismul reprezintă 25% din PIB-ul Maltei și oferă locuri de muncă la 40.000 de persoane. 1300 de lucrători au fost uh, concediați de la Air Malta, deși nu e vina lucrătorilor. Soluția uh, pentru criză nu trebuie să reprezinte oprimarea lucrătorilor. Această companie care leagă Malta de destinații europene este foarte importantă pe plan de ocupare și uh, pe plan turistic. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Grzib. Panie przewodniczący, w ostatnim czasie obiegły Europę informacje o tym, co... Mulțumesc! În ultimul timp uh, în Europa au circulat informații asupra ceea ce face uh, Partidul Libertății din uh, Olanda, care a creat un uh, sit un site internet uh, invitându-i pe cetățeni să depună plângeri împotriva um, imigranților și principalii acuzați acolo sunt chiar polonezii care muncesc în mod legal în întreprinderile din uh, Olanda. Uh, acești uh, polonezi sunt acuzați că ocupă locuri de muncă care ar trebui să fie ale olandezilor. Însă, potrivit băncilor din această țară, polonezii care lucrează în Olanda contribuie cu 0,3% la produsul intern brut al acestei țări, ceea ce înseamnă mai multe miliarde de euro. Ambasadori din diferite țări uh, au intervenit uh, pe această uh, temă, însă li s-a răspuns să își vadă de treabă. Sunt surprins să văd că prim-ministrul acestei țări păstrează tăcerea. Opinia publică din uh, țările de jos ar trebui să um, îl someze pe primul ministru să își ia distanță față de acest, um, această inițiativă. Domnul Perero Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să solicit uh, Comisiei și Consiliului să țină cont de problemele de austeritate cu care se confruntă statele membre, mai ales în Spania, unde autoritățile de sănătate um, este vizat. În Gastia la Mancha sunt prevăzute măsuri de austeritate foarte severe, mai ales pentru uh, um, metodele de diagnosticare in vitro. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că diagnosticarea care uh, este făcută in vitro pentru detectarea anumitor boli este afectată din cauza austerității. Ar fi inuman să se întâmple asta, iar Uniunea Europeană ar trebui să emită o recomandare în acest sens pentru ca asta să nu se întâmple să sprijinim statele membre să respecte dreptul la sănătate. Noi hrănim aici băncile și iată că la final aici nu mai putem să uh, avem niciun pic de marjă de manevră pentru sănătatea cetățenilor noștri. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Nedvedalova. Mulțumesc. Mă bucur că doamna comisar Vasiliu e prezentă. Aș vrea să vorbesc despre șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană. Această problemă este foarte importantă în ziua de astăzi șomajul în rândul tinerilor. Chiar și domnul Barroso a vorbit despre acest subiect și a vorbit despre utilizarea anumitor fonduri pentru combaterea șomajului la tineri. Eu cred că trebuie să mergem mult mai departe și să reformăm uh, sistemul de învățământ din Uniunea Europeană, să susținem învățământul profesional, ceea ce Comisia face uh, această idee regăsindu-se des în documentele Comisiei. Dar mai există o idee Uh, pe care nu avem, de fapt, în Uniunea Europeană încă, și anume să ne gândim la, ce vom, la lucrurile de care vom avea nevoie în viitor, la ce competențe vor fi necesare, să vedem încotro vrea să o apuce Uniunea Europeană. Această discuție ar trebui să includă experți din domeniul învățământului, din domeniul industriei. Trebuie să știm

Are cuvântul domnul Tabaori. Mulțumesc foarte mult. Pentru prima dată îmi dați cuvântul în calitate de președinte. E o întrebare europeană foarte importantă, um, aceea a retragerii fondurilor de coeziune drept sancțiune din țările care se confruntă cu dificultăți și nu respectă uh, regulile. E clar că toate țările trebuie să fie disciplinate, dar chiar dacă un guvern merită sancțiuni, să ne gândim ce se întâmplă la nivel local, la nivel regional, cu oamenii care nu merită să fie sancționați. Uh, mie mi se pare că retragerea fondurilor este nedreaptă. Nu mi se pare corect ca 500 de milioane de euro să fie suma care va fi, uh, de care va fi privată Ungaria. Sunt curios cum va fi sancționată Spania, dacă va fi sancționată într-o măsură similară, pentru că nu trebuie să existe standarde duble la comisie. Nu e vorba despre faptul că eu sunt pentru sancționarea Spaniei, ba din potrivă, dar mâine la reuniunea ministrilor de finanțe nu cred că se va ajunge la o uh, concluzie mai inteligentă decât până acum. Mulțumesc, are cuvântul doamna Perez. Mulțumesc. Vreau uh, doar să vă atrag atenția în acest minut despre situația din uh, Guinea Ecuatorială. Este o țară în care uh, există o dictatură care de 20 de ani îi persecută pe membrii Partidului uh, pentru o Democrație Socială. Profesorul Vanceslav Masogo a fost condamnat și uh, tot ce am auzit la știri despre acest stat african a fost suficient pentru a se trage un semnal de alarmă. Este o persoană uh, care a uh, demascat mai multe încălcări ale drepturilor omului, iar organizațiile internaționale trebuie să nu consolideze Um, pe imaginea dictatorului. Este vorba de țara cu cea mai mare rată a mortalității infantile din Africa. 20% dintre copiii sub 5 ani mor. Iar situația lui Manzoro trebuie reglementată cât mai repede el trebuie să fie eliberat. Doamna Costello. Mulțumesc. Invit Comisia Europeană să investigheze dacă sunt posibile acțiuni în ceea ce privește problemele legate de importul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă în Irlanda. Este vorba despre medicamente care sunt produse din, în alte țări, în uh, general în uh, um, Uh, țările din Est și sunt uh, aduse în mod ilegal în Irlanda și apoi sunt vândute uh, pe stradă, pe post de droguri um, sunt substanțe, sunt substanțe periculoase care devin și mai periculoase și mai riscate în momentul în care sunt combinate cu alcool. din cauza acestor uh, droguri care sunt importate în mod uh, ilegal, uh, situația a devenit deosebit de gravă și întreb Comisia Europeană dacă se pot lua acțiuni la nivel european pentru a um, soluționa această problemă. Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol unitar și acoperitor în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc!

Uh, încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe. Este vorba despre raportul domnului Sven Giegold, statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea